să ținem piept problemelor de mediu, ca să ajutăm, de pildă, pe fermieri. Nimeni nu vrea să mai vadă austeritate și alte reduceri. Nimeni nu mai vrea așa ceva. Haideți, deci, să dăm ascultare cetățenilor, să dăm ascultare celor din afara acestei instituții. Pentru că nu are rost să fim niște legiuitori lipsiți de inimă. Dacă nu ascultați ceea ce spunem noi, să știți că nu veți obține un acord, pentru că aici sunt două părți care trebuie să ajungă la un acord, un numitor comun. Și eu cred că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să vă apropiați de logica Parlamentului ca să avem succes. Mulțumim și acum trecem la următorii vorbitori înscriși în, pe lista de vorbitori. Domnul Love, un minut. Mulțumesc. Cel care nu face economii trebuie să agonizeze, spunea Confucius. Deci, atenție! În răstimpul meu scurs aici am trăit o nouă senzație. Să nu te îngrijorezi de costul lucrurilor. Birourile, echipamentele, călătoriile, șoferii, relațiile publice, orice flecuștesc ce ține de putere e acoperit de cheltuieli publice. Nu avem uh, o clădire, ci trei clădiri ale Parlamentului. Ce amprentă de dioxid de carbon? Gândiți-vă! Cei 500 de mii de contribuabili uh, finanțează asta, deși ei suferă de sărăcie din cauza experimentului euro, care nu e viabil. Relaxarea cantitativă sprijină ceea ce nu are cum să fie sprijinit și asta a dus la rate negative ale dobânzii și s-au subminat fundațiile capitalismului și s-a creat de asemenea un risc uh, foarte mare uh, deoarece pensionarii uh, își pot risca veniturile. Catalanii sunt pedepsiți. Vestele galbene, brexitieri din Marea Britanie sunt sacrificați cu toții pe altarul acestei planificări de a crea un superstat european. Însă revoluția digitalizează, eliberează oameni și Confuciu avea dreptate. Deci până la urmă vreți vedea cum uh, această agonie va trebui să se oprească din cauza cheltuielilor uh, nesăbuite. Urmează acum domnul Olbricht. Pani przewodnicząca, <clears throat> pani komisarzu. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Iată, ne aflăm în ultimul an al acestui cadru uh, economic și pentru Parlament, de asemenea, este important acest an pentru că el marchează începutul următoarei perioade. Bugetul pe 2020 va influența în mod clar acțiunile noastre de după 2020 și avem uh, pe masă trei propuneri în față, cea care vine de la Comisie, de la Consiliu și de la Parlament. Trei propuneri divergente, însă nu neapărat din punctul de vedere al cifrelor propuse, pentru că nu vorbim astăzi aici doar despre sumele bugetare propuse. Dorim să vorbim mai ales despre conținutul acestor propuneri. Pe ce vom cheltui acești bani și cât ne va costa? Ei bine, noi am venit cu propuneri care au legătură cu proiecte concrete, nu cu anumite sume și avem senzația că din partea Consiliului uh, se reacționează ca din partea unui contabil o abordare contabilă de tip financiar sau tehnic, în timp ce Parlamentul are o cu totul altă abordare. Noi dorim să vedem pe ce vom cheltui acei bani, dacă va fi util sau nu, în 2020, dar și după aceea, în 2021 și anii următori. Iată de ce dezbaterea de astăzi este atât de importantă pentru noi, pentru că e vorba de mai mulți ani și nu doar de anul 2020. În calitate de co co-decident în acest proces de co-decizie vom da dovadă de deschidere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum colega Gualmini pentru un minut și de. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragă domnule comisar. Avem doi piloni din bilonul general pe care trebuie să adoptăm pe de o parte ocuparea, dimensiunea socială și pe de altă parte mediul înconjurător și combaterea schimbării climatice. Acesta este firul roșu care unește aceste două obiective majore și tinerii sunt bineînțeles, cei care n-au solicitat să luăm măsuri excepționale pentru a combate schimbarea climatică și tot ei au nevoie de măsuri și instrumente pentru a intra pe piața muncii, pentru a putea crește, pentru a se putea pregăti și pentru ca talentele și competențele noastre să găsească un debușeu. De aceea noi, ca socialiști, ne bucurăm că au fost alocate 363 de milioane, așa cum a cerut Parlamentul, deci sume în plus pentru garanția pentru tineret, un instrument foarte important care permite um, um, formarea și accesul pe piață. 5 milioane de tineri anual sunt incluși, 3,5 milioane din aceștia găsesc o șansă pentru a avea un viitor. Deci haideți să continuăm pe aceeași cale, să avem un buget care să fie după chipul și asemănarea tinerilor care primesc, privesc către noi pentru a avea o speranță concretă în ceea ce le privește viitorul. Urmează acum domnul Chastel, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Dacă ne dorim cu adevărat un buget ambițios pentru Uniune, atunci trebuie să fim uniți, susținând proiectul de raport al celor doi raportori pe care îi salut aici, cărora le mulțumesc pentru munca lor, și să votăm uh, cu majoritate pentru bugetul general pe anul 2020. Dacă ținem cont de ultimele evenimente din săptămâna trecută și consecințele negative asupra negocierilor asupra bugetului UE, E clar că n-ar trebui să excludem uh, din uh, start recursul la a 11-a douăzecime care ar reduce foarte mult ambițiile și prioritățile noastre, indiferent că e vorba de cele climatice, sociale sau economice. Și mă gândesc aici la programul Orizont 2020, mecanismul de interconectare a Europei, Erasmus Plus, ocuparea tinerilor și, în mod special, la inițiativa pentru tineri. Consiliul de altfel, respingând deocamdată toate propunerile noastre, se pare că nu dorește să ajungă la un astfel de compromis ambițios. Dacă votăm cu majoritate mâine, lansăm un mesaj foarte clar pentru a avea un buget uh, la înălțimea așteptărilor care să ne permită să reacționăm rapid în fața urgențelor de astăzi pentru a face față îngrijorărilor cetățenilor noștri în ceea ce privește clima, tineretul, economia. S-a prevăzut o creștere de 2,7 miliarde de euro, care arată în mod clar dorința noastră de a implementa o nouă generație de politici și programe eu- europene. Doamna Gheze, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, cu această poziție bugetară pentru anul 2020, începem să pregătim continentul nostru pentru viitor. Mai mulți bani pentru protecția climei, mai mulți bani pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, pentru știință și cercetare, dar și pentru valorile europene. Asta înseamnă și pentru salvarea oamenilor care fug de hăituire și de război prin Mediterana. Dacă Europa vrea să fie credibilă în lume și să se arate ca fiind pentru drepturile omului, atunci avem nevoie măcar de programul de salvare pentru care stipulăm acum o bază financiară. Cetățenii noștri, și aici mă adresez mai ales creștini democraților, creștinii noștri nu mai vor să vadă cum oamenii disperați se neacă în Mediterana, cum Copiii își găsesc moartea cu câteva zile de a ajunge pe Lampedusa, căci, dragi colegi, Europa poate mai mult. Susțineți uh, cererea noastră în așa fel încât să existe programul de salvare pe mare, care și-a găsit uh, deja majoritatea în comisiile noastre de specialitate, de două ori. Mulțumesc, domnul David, un minut. Vážená paní předsedající, chci zde vyjádřit zásadní nespokojenost s poklesem výdajů na zemědělství. Dom președinte, sunt profund nefericit uh, de scăderea sumelor prevăzute pentru agricultură. Nu ne pregătim uh, pentru scăderea disproporționată a subvențiilor pentru fermieri în diferitele țări europene. O scădere diferențiată oricum. Disparitățile între țări vor spori. Banii care sunt disponibili pentru agricultură și pentru mediul rural trebuie să rămână în picioare. Îi susținem mai puțin pe fermieri în favoarea migranților. Și am propus uh, să sporim plățile pentru Turcia, ca să-i susținem acolo pe migranți. Doamnelor și domnilor, se întâmplă asta în timp ce Turcia face o intervenție ilegală militară în nordul Siriei, în așa fel încât uh, să alunge pe locuitori de acolo, susținând totodată că vrea să instaleze pe migranți acolo, chit că nu există infrastructură pentru așa ceva în regiune. Este motivul pentru care noi nu putem susține proiectul de buget pentru 2020. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Van Overtveld, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Domnule comisar, stimați eurodeputați, 2020 este ultimul an din uh, programul financiar multianual pe care l-am aprobat în 2013. Se pun bazele noului CFM, se lucrează din greu la asta, în așa fel încât bugetul pentru 2020 este cumva o punte înspre următoarea perioadă de programare financiară. Acordul care, la care s-a ajuns la Comisia Buget pentru 2020 privește înspre viitor și aș dori să mă adresez raportorilor, doamna Guardia Sabal și doamna Holmeier, mulțumindu-le pentru munca excelentă pe care au depus-o. Este un acord care a fost aprobat la Comisia de Bugete, el încearcă să găsească un răspunsuri la numeroasele provocări ale viitorului. Adică înseamnă că trebuie să se întâmple mult mai multe în domeniul climei. Bugetul european trebuie să fie ajustat și în ceea ce privește știința și tehnologia, în așa fel încât să îmbunătățim tehnologia uh, durabilă și competitivă. De asemenea, cerem să ne concentrăm mult mai mult pe digitalizare și pe susținerea tineretului. Nu în ultimul rând, să vedem ce se întâmplă la securitate, migrație și în numeroase alte domenii importante. Aștept cu nerăbdare să fie aprobată poziția Parlamentului European pentru bugetul 2020 la plenară. Eu sunt membru al negocierilor Fac parte din echipa de negociere a Parlamentului European și în această calitate voi face tot posibilul în așa fel încât perspectivele adoptate aici uh, să fie apărate cu consecvență. Și vă promit că eu voi fi un membru fidel al acelei echipe, în așa fel încât, împreună cu colegii mei, să reușim să implementăm rezultatul um, a ceea ce se votează aici pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează acum colegul Fereira. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în uh, rezoluție se spune că acest buget trebuie să fie un punct de pornire pentru următorul CFM. Și dacă așa stau lucrurile, putem spune că am uh, început-o cu stânga. E clar că avem un CFM care este mai restrâns decât uh, cel anterior și cu niște priorități uh, greșite, am zice noi. Și problema asta se va înrăutăți începând cu 2021. Acest buget reprezintă doar 1% din VNB-ul statelor membre. Și trebuie spus de asemenea că puțin peste această sumă merge pentru coeziunea economică, socială și teritorială. În timp ce în cadrul bugetului politicile externe de securitate uh, vor beneficia de o dotare mai mare. Noi ne-am fi dorit uh, ca acest buget să nu treacă, însă am prezentat totuși niște propuneri pentru a-l îmbunătăți punctual. Însă asta e important, de pildă pentru a avea o mai bună asistență în uh, caz de catastrofe, sau pentru IMM-uri, pentru tineri, pentru proiectele pilot, uh, pentru combaterea schimbării climatice, de pildă pentru a se adapta la secetă. Na, este colegă Uric. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Uric. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am analizat cu atenție acest proiect de buget și ce m-a șocat cel mai tare era faptul că 10 miliarde de euro se vor aloca încă o dată pentru birocrație. Și dacă ne gândim cât de ridicol este pentru cei din țări mici, de exemplu slovacii, care trebuie să lucreze 10 ani de zile pentru uh, ca această birocrație să funcționeze, să fie finanțată timp de un an. Nu înțeleg uh, de ce uh, Uh, de două ori mai mult uh, se alocă pentru Frontex, pentru migrație și de asemenea pentru Turcia. Uh, se pare că nu vreți să vă ocupați de problema migrației, ci din potrivă. Doriți să sporiți și mai mult diviziunile și divergențele între noastre, pentru că subvențiile pentru agricultură vor merge în special în țările mari, iar agricultările din țările mici, cum ar fi Europa de Est, n-au nicio șansă să concureze cu cei din țările occidentale în astfel de circumstanțe. Așa că va trebui să importăm uh, alimente din afară. Să nu vă surprindă atunci că aceștia sunt anti-europeni. Domnule Vazdovski, mulțumesc, doamnă președinte. Participând la acest exercițiu anual, avem cu toții o impresie de deja vu. De ce? Deoarece procedura anuală ne reamintește niște faze din jocul de fotbal, ca să zic așa. E vorba de a identifica nevoile pentru anul viitor, după care, în mod automat, Consiliul face niște tăieri transversale de fonduri – vine, bineînțeles, cu declarațiile sale, după care Parlamentul restabilește proiectul de buget și merge puțin mai departe și asta s-a întâmplat și anul acesta. Am insistat pe prioritatea climă, 2,7 miliarde de euro mai mult față de propunerea inițială a Comisiei. Da, vine după aceea o conciliere interesantă, însă am participat de atâtea ori la aceste concilieri, încât am impresia că dacă aceste concilieri se tărăgânează, durează prea mult, imaginea instituțiilor europene are de suferit, deoarece suf, uh, beneficiarii au nevoie de acorduri, nu de dezacorduri și au nevoie de o previzibilitate anume. E ultimul buget anual în acest CFM și am avut șansa și onoarea să pot să mă implic uh, personal la elaborarea cadrului financiar uh, anterior, deci ultimul CFM. Vă spun, toată lumea privește acest uh, proiect bugetar uh, din uh, propria sa perspectivă, de aceea e important totuși să ne gândim și la articolul 15.3 și e important să avem flexibilitatea necesară înainte de marea bătălie bugetară care ne așteaptă. Acum urmează doamna Marcheș de la SND un minut. Mulțumesc, președintă, domnule comisar Oettinger, doamnelor și domnilor. Proiectul bugetar pe care îl dezbatem astăzi este inferior uh, celui care fusese propus inițial, de aceea trebuie modificat. În următoarele zile, Comisia va veni cu o nouă legislație pe tema mediului înconjurător și e important ca Uniunea Europeană să financeze o tranziție corectă, echitabilă, pentru a ajunge la o economie neutră din punctul de vedere al carbonului și pentru o mai mare justiție socială. Iată, raționamentul meu este unul foarte simplu. Eu cred că pentru viitorul CFM, pentru perioada 2021-2027, ceea ce ne-a prezentat, ceea ce ne-a propus Comisia și, pe de altă parte, ce ne-a propus Consiliul, înseamnă bugete anuale care sunt sub bugetul pe 2020 pe care îl dezbatem astăzi. Asta face ca situația să fie de-a dreptul nerealistă, pentru că în felul acesta nu putem uh, uh, respecta angajamentele luate. Să vedem ce se întâmplă pe secțiuni. Comisia Europeană și Consiliul și-au luat o serie de angajamente politice pe care trebuie să le respecte. Iar în ceea ce privește modificările uh, care au vor fi adoptate aici la Parlamentul European pentru bugetul pe 2020, e clar că trebuie să se țină cont și de viitorul cadru financiar multianual. Deci ar, încerc, ar trebui să încercăm să ne apropiem de nevoile reale și de poziția Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Ayer. Un minut. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Domnule secretar de stat, domnule comisar, dragi colegi, mâine Parlamentul va, apă, va apăra un lucru clar și evident, să ne respectăm angajamentele. Obiectivul este să avem 20% pentru a proteja mediul um, între 2014 și 2020, însă deci, în ultimul an Consiliul vine cu o propunere de reduceri de fonduri. Din păcate avem o contradicție care se tot repetă de la an la an. Statele stabilesc uh, o mare răspundere pentru Uniunea Europeană care trebuie să combată schimbarea climatică, să dezvolte o economie bazată pe cunoaștere și să sporească competitivitatea companiilor sau să-i ajute pe tineri. Însă de la an la an, același uh, joc, în aceleași acte tăieri la cercetare, la finanțarea pentru PM-uri, pentru IMM-uri, programul pentru angajarea tinerilor de asemenea e afectat. Dragi colegi, uh, acest joc a durat prea mult, din cauza că statele membre controlează bugetul. Haideți să pună capăt acestui lucru, să nu mai așteptăm ca statele să financeze de unele singure bugetul european. Haideți să ne dotăm în sfârșit cu niște resurse proprii. Vă mulțumesc! mulțumim. Are cuvântul acum uh, doamna Vana. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Avem nevoie de un buget uh, european puternic ca să ținem piept provocărilor viitorilor, să implementăm acordul de climă de la Paris, să construim o Uniune Socială Europeană și să luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor. Putem, nu putem să rezolvăm probleme globale la nivel național. Nu obținem mai mult Europa cu bani mai puțini. De aceea, noi cerem urgent să mergem pe un sistem de resurse proprii în așa fel încât uh, să nu mai avem sistemul de acum. Bugetul pentru 2020 vine cu îmbunătățiri masive, cu 2 miliarde mai mult pentru protecția climei, cu 500 de milioane în plus pentru tineret, un fond pentru salvarea pe mare în regim de urgență. Dar mai sunt și câteva eșuări uh, lamentabile în acest buget. De exemplu, lipsește implementarea unei strategii sau unei bugetări în funcție de respectarea uh, genului cu gender mainstreaming. Avem nevoie de mai multe fapte și mai puține vorbe. Sunt deputat dintr-un stat neutru din punct de vedere militar. E trist că tocmai atunci când discutăm despre priorități politice sociale um, și tocmai când trebuie să investim în mediul social, vedem că se investește mult în înarmare. Nu, avem nevoie de mediul social și de mai puțin bani la înarmare. Mulțumesc. Mulțumesc. Următor, urmează acum Doamna sau domnul Cus, continuăm uh, discuția noastră. Domnul Cus are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Să fim perfect conștienți de faptul că, în, în ceea ce privește bugetul 2020, E vorba în total de aproape 170 de miliarde de euro. Sunt banii contribuabililor. Este vorba de bani cu care trebuie să fim atenți, să fim uh, economi. Pentru că de aceea ne au încredințat cetățenii. Este foarte important că atunci când cheltuim să o facem pentru educație, pentru cercetare, pentru combaterea abuzului. Dar avem uh, niște domenii importante în bugetul nostru și dacă la acelea nu facem economie, atunci nu vom avea marjă de manevră în așa fel încât să investim în programele de bun simț și să găsim acolo sumele necesare. Așa că vă aduc aminte de acest aspect. Gândiți-vă la răspunderea pe care o aveți în calitate de deputați aleși suntem aici pentru a gestiona cheltuirea banilor contribuabililor în numele acestora. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Cuzmiuc de la grupul ECR. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Următoarea etapă din procedura bugetară după votul din Comisia de Bugete este cea de mâine. Deci spunem că vrem să creștem creditele de angajamente. E vorba aici de miliarde de euro. Însă, până la urmă, vom ajunge la plăți la 160 de miliarde de euro și trebuie să subliniem propunerea pentru a crește mult sumele pentru inițiativa pentru tineri, 360 de milioane și Orizont 2020. Propunerea referitoare la producătorii uh, agricoli, de asemenea s-a făcut și pentru Frontex, de asemenea se propune o creștere a fondurilor. Aș vrea să vă spun că vom avea mai multe resurse pentru a plăti peste 5 miliarde de euro, de față de anul în curs, însă dat fiind că bugetul pe 2020 e bugetul din ultimul an al CFM-ului, aceste resurse s-ar putea să fie insuficiente. De aceea ar trebui să finanțăm coeziunea și politica de dezvoltare rurală. Proiectul de buget a fost bazat pe o abordare oarecum conservatoare, ceea ce înseamnă că s-ar putea să trebuiască din nou să facem față unor întârzieri în ceea ce privește plățile. În trecut am avut întârzieri de până la 30 de miliarde, nu uitați. Vă mulțumim, domnul Botenga are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule comisar, domnule ministru. Pe piața europeană se creează inegalități și știm asta. Uh, capitalul mare poate să facă mai multe beneficii în puțin timp și în spatele acestor activități rămân deșerturi uh, economice și industriale sunt adevărate uh, divergențe între lucrători și statele membre. Mă gândesc la Lituania, România și alte țări care au pierdut între 15 și 25% din populația lor. Am văzut ce s-a întâmplat în Belgia cu siderurgia, cu arcelor Mittal, Caterpillar, industria auto, mă gândesc la Ford de la Genk toate acestea, e clar că bugetul european ar putea fi un fel de plasture care să ne ajute și am văzut că avem și marge bugetare în ziua de astăzi, pe de o parte, iar pe de altă parte o adevărată urgență socială. Dumneavoastră ce spuneți însă că nu doriți să le utilizați aceste marje? Însă uh, calculele nu sunt bine făcute. Vrem uh, mult mai mult, vrem cu adevărat paiete sclipitoare, sclipicioase. Mă mulțumesc. Mulțumesc și acum în numele neafiliaților, doamna Rismog. Mulțumesc. Se spune de multă vreme încoace că n-ar trebui să existe impozitare uh, fără reprezentare din secolul XVIII. Sper să fie ultima mea oportunitate de a lua cuvântul în uh, această farsă democratică, uh, în această instituție și sper să se respecte și acest principiu. Dacă Regatul Unit pleacă din uh, această tehnocrație într-un viitor apropiat, atunci este complet nerezonabil să ne așteptăm ca contribuabilii britanici să financeze în continuare inițiative despre care n-au niciun cuvânt de spus. În 1990, un fost premier britanic a spus uh, către președintele uh, Comisiei nu, nu și iarăși nu spus lui Delor asta. Și în ceea ce privește contribuția bugetară, așa voi spune și eu după ce plecăm. Pentru că votanții au, sunt adesea ignorați. Ei sunt cei care formează Uniunea Europeană. Ei și cei care pleacă nu pot și nu trebuie să contribuie la Uniunea Europeană. Cerem respect, cer și eu democrație și spun că democrația trebuie să fie respectată. Vă rog frumos să respectați timpul de vorbire alocat. Este vorba de un minut. Domnul Herbst are acum cuvântul în numele PPE. Doamnelor și domnilor, e umorist să descrie acest parlament ca fiind democratic comparativ cu ce se întâmplă acum la Westminster. De asemenea, trebuie să spunem că celor care cred că e vorba de distribuirea unor bani, că nu, nu e vorba de asta, e vorba de valoare adăugată. Sunt atâtea și atâtea exemple, de la Connecting Europe până la Orizont 2020. Nu e vorba de cine cheltuie banii, ci e vorba de faptul că este mai bine dacă cheltuim împreună decât dacă o fac state naționale. Și vă dau un alt exemplu. Galileo. Nu cred că Finlanda a reușit singură să lanseze un asemenea program satelit britanicii vor să participe chiar și după Brexit la acest program. Deci vedem că e de bun simț. Dar nu este de bun simț dacă, pe de o parte, după ce ani de zile s-au investit niște sume, acum să uh, fie tăiate milioane cu milioane, în așa fel cât această valoare adăugată să fie distrusă. Așa că fac un apel către toți. Haideți împreună să întrezărim această valoare adăugată, căci exemplele pot continua. Și al doilea motiv de principiu pentru care trebuie să acționăm astfel este foarte important. Nu putem uh, discuta altfel față de cum am făcut-o la buget. Ieri seară am uh, discutat intens despre antisemitism și este foarte bine că Uniunea Europeană promovează manualele școlare în Palestina, dar vă rog frumos, nu unele în care să fie stipulate idei antisemite. Trebuie să fim foarte atenți. Nu avem voie să vorbim una luni și marțea alta. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Are acum dom- cuvântul domnul Biedron, Biedron de la SND. Mulțumesc. 513 milioane de cetățeni așteaptă încă o dată un alt buget european. Și iată, încă o dată se bazează pe faptul că valorile europene menționate de antevorbitori vor fi luate în calcul și de asemenea ei contează de asemenea pe alte principii pe care noi politicieni ar trebui să le avem în seamă și anume că ne vom concentra pe prioritățile noastre, însă încă o dată, din păcate, cetățenii vor fi dezamăgiți. Aceste priorități pe care le-am ales, valorile pe care ar trebui să le apărăm, din păcate, uh, nu vom fi la înălțimea așteptărilor și regret să spun că încă o dată în cadrul acestui buget nu vom avea suficiente fonduri pentru a combate dezastrul climatic. În Polonia, țară pe care o reprezint eu aici, an de an au loc catastrofe și 45.000 de oameni își pierd viața anual din cauza asta. E ca și cum ar dispărea un orășel mediu anual din UE și nu vom avea nici de data asta suficienți bani în buget pentru a crea niște condiții egale de participare pentru tineri. 40-50% din tineri nu își pot găsi un loc de muncă în Polonia. Ieri s-a vorbit despre radicalizare. Ei bine, da, așa apare radicalizarea. De aceea vă lansez acest apel. Pe viitorul apropiat să avem niște bugete care permit niște condiții egale de participare. Acum are cuvântul domnul Torvalds de la Renew Europe. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să încep cu un comentariu succint, uh, pentru că a reacționat la ce am auzit din stânga mea. Atunci când se vorbește despre uh, neimpozitare fără ezitare. De ce a spus asta? Pentru că uh, Parlamentul Britanic i-a cerut acest lucru. Deci vă rog să verificați istoria dumneavoastră ca să vă lămuriți. Mulțumesc. Și acum am să trec la intervenția mea. Atunci când am venit uh, în urmă cu șapte ani aici la uh, Parlament, am început să mă ocup de buget și încetul cu încetul am văzut că a apărut un deficit care s-a mărit de-a lungul timpului și era greu de gestionat. A fost uh, greu să negociem acest lucru și alături de președinta uh, finlandeză. Uh, sper că ați înțeles și dumneavoastră până acum că este destul de complicat și că bugetul trebuie să genereze bani. Cred că este un element important și ar trebui să înțelegeți asta. Mulțumesc! Vă rog să vă puneți căștile dacă puteți kékkártyás azonnali kérdést szeretne önhöz. E un cartonaș albastru, dacă acceptați provocarea, din partea doamnei Ris Mog. Acceptați cartonașul? Well, uh, as an exception, I will ex- ex- da, în mod excepțional voi accepta un cartonaș albastru din partea lor. Felhívni képviselő asszony figyelmét, hogy da, dar vreau să vă atrag atenția că aveți la dispoziție doar 30 de secunde. Thank you for accepting. Um, and thank you. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru lecția de istorie. Noi cunoaștem istoria noastră și ne amintim că în 1776 americanii au hotărât că uh, nu reprezentam reprezentăm atât de bine interesele lor cele mai bune și descrierea democrației, încât au hotărât să plece. Puteți uh, să fiți divergent cu acest concept pe care America l-a susținut de când au plecat în legătură cu această Uniune nedemocratică? Am citit recent tweeturile domnului Trump și nu am înțeles prea bine încotro se îndreaptă. Mulțumesc. Tepen, következő hozzászóló Dare képviselő az Identitás és Demokráciától. Și acum, în numele grupului ID, domnul Dare. Mulțumesc. În discuția de astăzi vorbim despre liniile bugetare și despre cum în următorii ani vor fi folosiți banii contribuabilor europeni. Comisia Europeană spune că e solidară și vrea o incluziune socială a persoanelor cu handicap. Asta spune pe hârtie, însă cifrele arată altceva. De exemplu, la programul Erasmus trebuie să fim atenți la procente. Și una din cifre e grăitoare. Pentru perioada 2014-2020, bugetul Erasmus a fost de 14,7 miliarde, cu 267,4 milioane pentru incluziunea socială a persoanelor cu handicap prin intermediul sportului, deci un procent de 1,8% din bugetul global al Erasmus. Haideți să trecem acum la analizarea CFM-ului 2021-2027. Bugetul Erasmus prevede un buget de 30 de miliarde de euro cu 500 de milioane de euro pentru sport. Acum, dacă facem un calcul, vedem că procentul pentru sport și incluziunea socială a persoanelor cu handicap prin intermediul sportului e în continuare de 1,8% din bugetul total Erasmus. Deci, prin urmare, cetățenii ar trebui să știe că, iată, Comisia Europeană e solidară doar cu vorba, nu cu fapta. Aceasta nu e doar, uh, nu e o finanțare, ci e practic uh, o pomană. Bun, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Toșenovski de la ECR. Am si viborul ITRE se dlouhodobě, dlouhodobě vienui. Doamnelor și domnilor, în Comisia ITRE m-am ocupat de două agenții europene în mod activ. Una dintre ele se ocupă de proiectul de navigare prin satelit Galileo, care se apropie de uh, împlinire totală și vreau să spun că este un proiect uh, care este imposibil de realizat uh, fără fonduri suplimentare. Este vorba și de extinderea competențelor acestei agenții în ceea ce privește uh, cercetarea în spațiu. Și apoi mai este vorba și de BEREC, care suferă din cauza constrângerilor financiare. Se dezvoltă acum tehnologia 5G. BEREC răspunde de asta în mod direct. Este foarte important ca resursele financiare să însoțească acest proces și această evoluție. Mulțumesc domnului Oettinger pentru cooperarea fructoasă și sper din tot sufletul că negocierile vor reuși să sporească bugetul. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Are acum cuvântul domnul Bullock de la neafiliați. Un minut. Domnul președinte, bugetul UE pentru următorul an presupune că Marea Britanie va contribui cu aproximativ 13 miliarde de lire sterline, deci pentru 2020. Însă, de trei ani, britanicii au votat să părăsească Uniunea Europeană. Boris Johnson a reîncălzit uh, acordul Teresei May uh, și spune că nu va plăti la buget fără o reprezentare uh, adecvată în 2020 și tratatul stabilește de asemenea care sunt și pasivele BCE-ului care ar putea fi de sute de miliarde dacă cumva ar da faliment. De asemenea, acest acord e divizat în ceea ce privește vamele în Marea Irlandei guvernul britanic deci trebuie acum să permită un acces uh, fără obstacole pe piață. Noi am votat să părăsim UE și e din ce în ce mai clar că un acord, fie că e al lui Theresa May, fie al lui Boris Johnson, nu va primi acordul Parlamentului Britanic. Deci e momentul să ne dăm mâna și să avem un Brexit fără acord. Doar așa democrația va fi respectată și va fi respectată voința celor 70 milioane de alegători. Doamna președinte, vă mulțumesc. Acum are cuvântul uh, domnul, doamna Resler pentru PP. Domnul Resler. Doamna pot președinte. prorăciunie... Mulțumesc, doamna președinte. Bugetul este ca un fel de magie care transformă toate obiectivele politice în realitate. Și tocmai de aceea, pe lângă investițiile pentru modernizarea Europei, cred că n-ar trebui să uităm și o dezvoltare regională echiparabilă la nivelul UE. Ultimul buget în acest CFM trebuie să fie la înălțimea așteptărilor alegătorilor noștri. Avem nevoie de politici care să răspundă uh, provocărilor din domeniul tehnologic, uh, schimbare climatică și așa mai departe. Mai multe fonduri pentru Erasmus Plus, unul dintre proiectele europene cele mai de succes. Avem nevoie de susținere suplimentară față de antreprenori, inovare și programele de cercetare. Însă trebuie să sporim și securitatea și să facem față provocărilor reprezentate de migrație. Cu acest buget Va trebui să construim în continuare o Europa mai puternică, bazată pe solidaritate. O Europa care se gândește la generațiile viitoare, dar care nu uită politicile de succes ale trecutului. Mulțumesc! și Mulțumesc! Are cuvântul acum John Howard de la SND. Mulțumesc! Aștept cu nerăbdare o negociere bugetară în care Comisia să fie un intermediar uh, onest și să găsim un acord clar din care să rezulte fără echivoc uh, despre ce este vorba, pentru că e important ca autoritățile bugetare să lucreze bine unele cu altele, dar foarte clar despre ce este vorba în acest buget. Pe parcursul CFM-ului, bugetul Uniunii s-a redus cu 3,5% în termeni reali. Asta echivalează cu mai puțin de 1% din VNB. Restul cheltuielilor publice din Regatul Unit, dincolo de acel 1%, reprezintă 39%, o patruzecime din uh, cheltuielile publice ale Regatului Unit. De ce? Pentru că obține mult mai multe împreună, nu-i așa? Mult mai mult decât am obține singur, ca stat membru individual. Avem nevoie de investiții în cercetare, în inovare. Avem nevoie de investiții în acele domenii care ne vor ghida înspre o economie modernă, ecologică, în așa fel încât să țină piept viitorului și schimbărilor climatice. Doar 10 cenți în plus per, pe săptămână și pe persoană, eu cred că merită. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Are acum cuvântul în numele grupului Renew, doamna Katainen. Kiitoksia, puhemies. Me tiedämme kaikki. Mulțumesc, doamnă președinte Știm cu toții ce mari presiuni bugetare sunt pentru bugetul de, pe do, de pentru anul 2020 sau pentru CFM, însă e totuși de detalia noastră să ne asigurăm că Brexitul și alte presiuni uh, bugetare nu vor fi suportate doar de sectorul agricol. Europa merită să aibă hrană de calitate produsă local și merită asta și pe viitor și de aceea trebuie să fim foarte atenți ca fermierii și agricultorii europeni să poată lucra în condițiile adecvate. Deci nu trebuie reduse fondurile de la agricultură în bugetul pe 2020. E ultimul buget din CFM-ul în curs. Și asta presupune ca noi, în mod sincer, să evaluăm dacă putem sau nu să um, evităm o, scu- o ușoară creștere a contribuțiilor Poate că 1,8% e prea mult, însă totuși e nerealist să credem că putem face față cu banii actuali. Mulțumim, are cuvântul domnul Carac de la IDE. Ce vedem noi pe termen lung este că Europa pierde legătura cu lumea um, prosperă alta decât Uniunea Europeană. Uh, și noi ne certăm în Parlamentul European dacă să cheltuim mai mult pentru susținerea călăuzelor ilegale din Mediterana sau dacă să luăm măsuri de climă a căror eficacitate este în cel mai bun caz uh, controversată, poate chiar inexistentă pe alocuri. Se pune întrebarea ce oferim noi oamenilor uh, din Europa. Nu e vorba de a pune bani în niște proiecte preferate, ideologice, nu este vorba doar uh, de a investi în subvenții agricole care să arate nu neapărat că Europa e mai bună, ci să arate că e foarte birocratică, mai uh, prietenoasă cu producătorii decât cu consumatorii. Asta arată că ceva merge profund greșit în aceste instituții și că ne putem redobândi legitimitatea doar dacă suntem gata să regândim profund procedurile, nu să ne axăm uh, pe ideologiile noastre ci pe decență, pe bun simț, pe respectarea suveranității și pe asumarea răspunderii sau pe oferirea răspunderii comunităților locale. Proiectul acesta de buget nu oferă asta, dar măcar Consiliul se apropie de asta mai tare decât Parlamentul. Mulțumim foarte mult! Vorbitoarea. Există un cartonaș albastru din partea grupului Renew. Acceptați provocarea? Acceptați cartonașul albastru? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați putea concretiza, vă rog, adică ce măsuri se pot lua, după părerea dumneavoastră, sau ce măsuri nu au eficiență în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și n-ar trebui să fie relevante în bugetul european? Concret, la ce vă referiți? 30 de secunde. Mulțumesc! Cu privire la schimbările climatice, E o întrebare la care nu găsește Europa singură răspuns. Dacă noi mâine am uh, renunțat să mai emitem și un gram de CO2, atunci să știți că ipoteza schimbărilor climatice um, com, com, comise de om nu, e, nu rămâne relevantă. De ce să facem acest lucru dacă acționând doar noi este fără eficiență? Pentru că SUA, China, India vor continua ca până acum. Și vor și prospera, pentru că nu vor participa la ce facem noi. Este o politică simbolică pe spuza lucrătorilor, a familiilor, a navetiștilor. Și este o politică lipsită de spiritul social pe care noi nu o susținem. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Bruginski de la ECR. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc. Doamnă președintă, domnule comisar, domnilor miniștri, mulți antevorbitori l-au citat pe Confucius, pe Aristotel sau părinții creștinismului și lupta împotriva uh, antisemitismului a fost uh, menționată, de asemenea lupta pentru un mediu mai sănătos uh, și împotriva schimbării climatice. Însă, cred că ar trebui să facem apel aici pentru întoarcerea lui Dionisos, pentru că uh, nu e vorba decât de pur teatru aici, de oglinzi mișcătoare și cred că ar trebui, în schimb, să încercăm să ajungem la un compromis. S-a menționat un singur aspect semnificativ de alți colegi de la grupul meu, de la ECR. În mijlocul acestui teatru pe care îl facem, cred că n-ar trebui să ne permitem să amânăm încă o dată această procedură, pentru că aceasta ne va aduce pierderi foarte mari, așa cum am văzut-o și în anii anteriori, în procedurile bugetare. Deci, uh, apelul nostru pe această scenă deschisă ar trebui să fie acesta, să rezolvăm totul la timp, astfel încât cetățenii europeni să aibă senzația într-adevăr că sunt bine reprezentați. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Furore, neafiliat, un minut. Îmi dai microfonul doamnă președintă mai multe investiții pentru cetățeni și mai puține risipe. Da, acestea sunt cuvintele de ordine pentru a folosi resurse europene în mod eficace. Mișcarea 5 stele sprijină o recurățire a fondurilor pentru a-i sprijini pe agricultori, pentru cercetare și IMM-uri. Uh, prin urmare, trebuie să privim către viitor și din acest motiv am preferat, am fi preferat să identificăm cu mai mult curaj ce programe funcționează și cele care nu aduc nimic bun cetățenilor programele care aduc o plus valoare din punct de vedere al mediului, economic sau social, acele programe trebuie salvate și protejate. Mulți mă întreabă de unde să găsim bani. În primul rând să reducem cheltuielile administrative, să renegociem uh, contractele de încheiere ale sediilor, să reducem salariile deputaților și comisarilor, de pildă. Și în fine, referitor la ce se întâmplă în Turcia, să blocăm uh, fondurile de preaderare prin, uh, în urma agresiunii față de curzi. Cetățenii sunt cu ochii pe noi, vă reamintesc acest lucru. Vă mulțumim. Acum, domnul Cristoforu de la PP. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamna președintă, noi suntem cei care cu adevărat credem în Uniunea Europeană. Noi ne dorim să avem o Uniune unită care să se bazeze pe uh, progres social, economic, uh, dar pentru aceasta avem nevoie de resurse financiare suficiente și acest lucru nu se va întâmpla dacă facem uh, reduceri bugetare fără niciun sens la linii bugetare care ne pun în pericol propria siguranță o uniune puternică este una care să fie în stare să facă față atacurilor din afară, agresiunilor din exterior. Și dacă vrem să facem asta, avem nevoie de bani pentru Erasmus Plus, pentru fermieri, agricultori, mici întreprinzători, femei. Trebuie să facem ceea ce cetățenii de rând așteaptă de la noi și această finanțare trebuie să se extindă pentru țările mai mari sau mai mici, țări mici, cum ar fi, de exemplu, țara mea, Cipru, de asemenea. Nu ar trebui să acordăm niciun ban celor care nu respectă drepturile omului sau unor țări precum Turcia care sunt uh, uh dau dovadă de agresiune. În 2019 Pe măsură ce ne uităm spre 2020 și spre adoptarea bugetului, cred că ar trebui să transmitem un mesaj foarte clar, pentru că dacă cineva atacă valorile noastre ale statelor membre, ar trebui să o și plătească. Vreau să mulțumesc domnului Oettinger pentru munca grea pe care a făcut-o. A încercat din răzputeri să ne aducă un buget puternic în ciuda problemelor cu care s-a confruntat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Gamon. Din partea grupului Riniu, un minut. Când e vorba de bugetul 2020, nu e vorba doar despre proiectele esențiale ale Europei. Anul viitor va fi un an hotărător pentru comunitatea noastră. E vorba de educație, e vorba de unitatea europeană reprezentată prin programul Erasmus. Fiecare euro investit acolo este o sumă bună investită în viitorul nostru. E vorba de digitalizare, de cercetare în domeniul cancerului. Toate aceste subiecte sunt importante și vizează cetățenii în viața lor de zi cu zi. E vorba de mai bună cooperare în ceea ce privește securitatea și justiția și e vorba de combaterea schimbărilor climatice și de problemele existențiale care vin odată cu aceasta. Și apoi, un proiect esențial pentru următorul an, conferința cu privire la viitorul Europei. În fiecare săptămână simțim din ce în ce mai mult că avem nevoie de o reformă instituțională a Uniunii Europene. Pentru că noi nu vrem ca Europa să nu mai fie uh, să nu mai fie conformă cu prezentul. Nu vrem să devină un proiect învechit. Ar fi un semnal fatal înspre europeni, dacă, înspre cetățeni, înspre viitor, dacă Europa nu furnizează acum rezultate concrete. Dar pentru asta are nevoie de resurse. Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Czarnecki de la ECR. Doamnă președinte, domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi. Parlamentul European nu are multe neajunsuri, însă are totuși un avantaj. E întotdeauna pentru un buget mai mare. Consiliul are multe avantaje, însă are un defect. De fiecare dată se comportă ca un Hagi Tudose sau ca un lacom care vrea reduceri peste tot, indiferent de țările care dețin președinția Uniunii Europene, foarte adesea țările bogate uh, Uh, cred eu, ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelegere față de celelalte țări, care din motive istorice nu au putut adera suficient de vreme la Uniunea Europeană pentru a-și dezvolta bogățiile mai mult. De aceea noi suntem pentru un compromis, noi la ECR, și credem că politicile importante de coeziune, pacul, trebuie să funcționeze bine. Însă, să nu uităm de asemenea că ne așteaptă niște negocieri foarte importante uh, pe marginea CFM-ului. Mulțumim, are cuvântul domnul Dobni. Mulțumesc foarte mult. La începutul lunii, la o întâlnire a Comisiei de Control Bugetar, Partidul pentru Brexit a aflat că UE a cheltuit prost 4 milioane de euro pe bugetul în 2018 și după aceea se dorește o creștere cu 700 milioane de euro pentru fonduri pierdute în anii anterior. Chiar dacă nu se poate detalia ce s-a întâmplat cu 880 de milioane de euro pentru ajutor extern și ce s-a întâmplat cu acești bani, mai, ale, mai mult decât atât, am văzut că bugetul UE este uh, votat de uh, deputați care sunt favorabili acestei cauze, o rețetă pentru dezastru. Bugetul pe 2020 se vorbește despre Brexitul care vine și uh, cheltuiala va crește până la 168,3 miliarde de euro, o creștere de 3,5 miliarde de euro față de 2019. Dacă ținem cont de toate aceste argumente, uh, se dorește să se recâștige încrederea cetățenilor. E clar că am avea nevoie de un audit extern, de o transparență absolută, pentru că nu putem avea încredere în UE în greșelile care se fac aici, pentru că aici nu există garanții. Sunt doar minciuni care ne fac să semnăm acest buget 2020. Vă, vă rog să puneți uh, căștile ca să mă ascultați. Puteți, vă rog să acordați atenție. Aveți un cartonaș albastru, îl acceptați din partea domnului Zdehovski de la grupul PPE. Trebuie și vorbitorul să spună că e de acord. Acceptați? Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat întrebarea mea. Asta dovadă de curaj. Un discurs excelent, de dreptul inspirator pentru mine, însă există și o lacună aici, pentru că dumneavoastră nu țineți cont deloc de fapte. Spuneți-mi, vă rog, concret, Ce s-a întâmplat uh, cu acești 18 milioane care au dispărut din bugetul european din cauza corupției? Vă rog să-mi spuneți și mie exact ce s-a întâmplat cu acești bani, pentru că altfel, domnule, nu pot să spun decât că cuvânt, discursul dumneavoastră nu a fost decât propagandă preelectorală. Vă rog. Mulțumesc că aveți 30 de secunde și nu mai mult pentru a răspunde. Banii despre care vorbeam și este un lucru care este detaliat uh, în raportul de la Curtea de Conturi, uh, uh, pot să vă trimit un link și putem vorbi și la bar mai târziu, dar oricum interesul europenilor să ajungem la o înțelegere cordială. Mulțumesc și acum domnul Sarvama din partea grupului PPE. Arvoisa puhemies, Suuret kiitokset. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportoarei Holmeier, domnului comisar Oettinger, pentru munca pe acest buget. Bugetul înseamnă valoare adăugată pentru statele membre și pentru cetățenii Europei. Fiecare euro plasat în acest buget și utilizat la nivelul Uniunii își va multiplica valoarea pentru cetățeni. E un fapt acesta. Mie însă greu să înțeleg încă o dată ce face Consiliul. Președinția a propus niște reduceri bugetare însumând 1,5 miliarde de euro. Pentru mine este cel mai incompre- incomprehensibil faptul că se fac reduceri la Horizon Europe cu mai bine de 400 de milioane de euro. Și nu se utilizează marjele de flexibilitate, ceea ce înseamnă alte minus 300 de miliarde. Cum să construim astfel un viitor pentru Europa? Să nu uităm că președinția a primit astăzi din partea Comisiei o notificare cu privire la disciplina bugetară și nu văd cum să apărăm aceste reduceri bugetare. Mai bine ați, v-ați face dumneavoastră curățenie în propriul buget, spune vorbitorul către Consiliu. Așa că întreb Consiliul, de ce faceți atâtea reduceri la Orizont Europa în acest moment? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Garicano din Renew. Está cambiando. Mulțumesc. Lumea e în schimbare și bugetul uh, trebuie să fie la înălțimea acestor schimbări. Din nefericire, Consiliul reduce fonduri cruciale pentru a putea face față acestor schimbări. Noi, Ciudadanos, credem că aceste schimbări înseamnă să combatem schimbarea climatică, să-i dotăm pe cetățenii noștri cu tot ce trebuie pentru a face față într-o lume din ce în ce mai globalizată și digitalizată și, de asemenea, firmele noastre trebuie să fie uh, competitive într-o lume în care cercetarea și dezvoltarea sunt din ce în ce mai importante și de aceea Parlamentul cere Consiliului să reconsidere acest uh, buget, cerem Comisiei de asemenea uh, să-și schimbe atitudinea. Acest buget uh, presupune mai multe investiții în Erasmus, în Orizont 2020, unele din programele cheie pentru cercetare în Uniunea Europeană. Mai multe cheltuieli pentru a combate schimbarea climatică, 2 miliarde în plus, și mai multe fonduri pentru Europol, pentru a oglindi prioritățile noastre de justiție. Deci, până la urmă, un buget care să țină cont de solicitările făcute explicit de către cetățeni și de aceea noi, Renew Europa, vom vota pentru această propunere a Parlamentului European. Vă mulțumim! Acum are cuvântul domnul Overgard, de la Neafiliați. As I'm hopefully soon to be an ex. Sper că în curând să fiu fost eurodeputat, așa că am să vă dau un sfat, dacă îmi permiteți. Uniunea Europeană este văzută de mulți ca un organ birocratic, uh, un loc în care cetățenii n-au nimic de spus. UE este percepută ca o instituție care cheltuiește mulți din banii contribuabililor, așa cum am văzut în acest buget, pe chestiuni care nu prea interesează pe oamenii de rând. Însă mai mult nu e niciodată suficient pentru Parlament. Parlamentul European propune acum un buget în care